Cu, atât, cu acesta am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct și anume reuniunea comună cu uh, Comisia Envi. Îi rog pe colegii de la Envi să ia loc, îi salut și uh, le cer scuze pentru mica întârziere. Doamne Vălean, uh, bun venit! Vom uh, discuta despre uh, urmărirea și localizarea produselor din tutun, uh, progresele înregistrate pentru cont este cât se, pla- uh, cât se poate declar că acest sistem uh, care la finalul anului se va asigura că produsele din tutun care sunt contrafăcute și contrabanda va putea fi identificată. În acest moment uh, există directiva privind produsele de tutun, se discută despre aceasta și despre adoptarea actelor delegate până la sfârșitul anului în curs. Aceste acte delegate sunt foarte importante și pentru noi, de aceea vă mulțumesc pentru această reuniune comună, pentru că există premize tehnice comune pentru o urmărire și localizare a produselor din tutun. Aceasta trebuie stabilită clar. De asemenea, obligațiile care rezultă din uh, toate documentele uh, de profil trebuie integrate. În centrul discuției trebuie să fie necesitatea că generarea acestor unique identifiers este garantată și de asemenea independența acestor identificatori unici. 80% dintre produsele de tutun ilegale provin din afara pieței Uniunii Europene. O parte semnificativă sunt uh, produse ilicite, care ar trebui să fie și ele prinse într-un astfel de sistem. Comisia așteaptă ca toate aceste probleme să fie rezolvate. Mii de utilizatori uh, din industrie și din comerț, fie că este vorba despre uh, dealer mari sau mici, vor fi afectați de sistemul prevăzut de actele delegate. Vor exista consecințe asupra structurilor comerciale și în zonele rurale. De aceea atrag atenția asupra faptului că pentru noi va fi important să avem un sistem care să fie uh, rentabil și să fie un sistem deschis, astfel încât să evităm orice monopol, pentru că monopolul uh, ar însemna și costuri suplimentare. Pentru mine este cât se poate de clar că trebuie să creăm un standard mondial și toți cei care s-au preocupat de acest subiect uh, vor constata că există lobby pentru că este vorba despre foarte mulți bani. De aici și necesitatea unui sistem deschis în care toate celelalte sisteme existente să poată fi integrate. Vă salut pe toți, salut și doi experți uh, din afară pe lângă reprezentanții Digi Sante și Olaf, doamna Berdeletti Kemp, directoare Smoke Free Partnership, care reprezintă un ONG și are experiență foarte mare în acest domeniu. Am, uh, ne-am mai întâlnit la mai multe reuni, reuniuni. Unde este doamna Barteletti? Unde sunteți? Uh, bun venit alături de noi! Și îl salut de asemenea și pe domnul Le Ken, de la Centrul uh, pentru pentru competență uh, Competence Track and Trace și el are o experiență foarte mare în acest domeniu și în ceea ce privește urmărirea și localizarea produselor din tutun, precum și în alte uh, sectoare reglementate, precum medicamentele, alimentele și uh, piesele de mașini. Deci în toate domeniile care au legătură cu urmărirea și localizarea produselor. Vă rog să ne spuneți cât de departe s-a ajuns, care este stadiul lucrurilor și care va fi sistemul, ținând cont și de așteptările comisiei noastre. Bun venit, doamnă Vălean! Vă rog! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și eu aș dori să vă urez bun venit la acest schimb de opinii comun cu Comisia pentru Control Bugetar privind urmărirea și localizarea produselor din tutun după cum ați auzit deja, cele două comisii au hotărât să invite um, personalități care să participe la acest schimb de opinii și cred că această discuție ne va oferi o, ocazia să abordăm subiecte extrem de importante în uh, asigurarea unui viitor sănătos europenilor. Acesta este obiectivul nostru. Bineînțeles, dorim să înțelegem mai bine cum acest nou cadru poate să ne permite să luptăm eficient împotriva um, producerii uh, și traficului uh, cu produse din tutun. Așa cum am a spus uh, doamna Gresle, volumul um, produselor ilicite care circulă în Uniunea Europeană uh, este mare. Sunt produse care ajung pe piață și volumul lor chiar riscă să crească. Și ne temem că aceste produse ilicite vor submina libera circulație a produselor legale Uh, și ne permițând astfel aplicarea corectă a legislației. Situația este deplorabilă și este cu atât mai important să avem un cadru juridic funcțional și capabil să rezolve odată această problemă. Bineînțeles, pentru noi este important să înțelegem cum acest cadru juridic poate să contribuie la lupta împotriva circulației produselor licite pe piață. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Acestea fiind spuse, foarte pe scurt, pentru că toată lumea știe despre ce e vorba și cunoaște interesul subiectului, voi da acum cuvântul domnul Martin Seychelles, director uh, general adjunct de la DG Sante. Vă rog. Mulțumesc! doamnelor președinte, stimați deputați, mulțumesc mai întâi pentru invitația de a participa din partea decesante la această discuție legătură cu urmărirea și localizarea produselor din tutun. După cum știți, Comisia lucrează deja la un nou sistem de urmărire și localizarea produselor din tutun, conform articolului 15 din directiva privind produsele din tutun și mă bucur că am ocazia să vă ofer astăzi informații noi în legătură cu eforturile noastre și să vă prezint prioritățile Comisiei. Mai întâi aș aminti obiectivul principal al creierii acestui sistem în Uniunea Europeană și motivele includerii acestor prevederi în directiva privind produsele din tutun. Comerțul ilicit cu tutun are un efect negativ asupra societății din multe puncte de vedere. Mai întâi pune în pericol viețile cetățenilor, oferind acces la produse din tutun mai ieftine care îmi joacă un rol major în crearea uh, și continuarea dependenței, mai ales în rândul grupurilor vulnerabile, cum sunt uh, consumatorii tineri. Apoi se subminează eforturile noastre la nivel național și european de a proteja sănătatea publică. Produsele din tutun ilicite nu respectă condițiile de bază în legătură cu ingredientele uh, și mesajele legate de sănătate. Aceste reglementări joacă un rol important uh, în consumul uh, sau lupta împotriva consumului tutunului, mai ales în rândul tinerilor. Și nu are rost să Ehm, menționez sumele enorme pierdute de statele membre în fiecare an. Un studiu din 2012 eh, spune că e vorba de aproximativ 11 miliarde pe an la nivel european. Astfel, bugetele ehm, naționale au de suferit și criminalitatea de organizată câștigă aceste sume. Deci mesajul a fost auzit foarte clar încă de la început. Din acest motiv am plasat ca prioritate uh, Uh, prioritatea protocolului pentru eliminarea comerțului licit cu produse din tutun. Uniunea Europeană s-a arătat angajată în punerea aplicarea protocolului pentru că a fost una dintre primele părți care l-a ratificat în iunie 2016 și continuăm să promovăm ratificarea atât în Uniunea Europeană și la nivel internațional pentru a accelera intrarea în vigoare a protocolului ratificarea de către Uniunea Europeană a transmis un mesaj clar partenerilor internaționali în legătură cu angajamentul nostru de a pune capăt comerțului ilicit uh, și uh, dorința noastră de a uh, începe rapid punerea în aplicare a protocolului. Și aici um, intervine um, sistemul nostru de trasabilitate pentru toate produsele din tutun produse și destinate pieței europene prin același sistem, articolul 8 din protocol va fi pus în aplicare în Uniunea Europeană. DG Sante se ocupă de acest proces la Comisie, în strânsă colaborare, bineînțeles, cu colegii de la OLAF și din alte servicii și se ocupă de legislația secundară necesară pentru ca sistemul să funcționeze. Vă asigur că acest proiect este prioritar pentru Comisie și facem eforturi mari pentru a finaliza această sarcină cât mai rapid. Nu voi nega că este o sarcină complexă care implică um, o viziune pe termen lung, o viziune strategică și avem un termen clar pentru aplicarea sistemului. E prevăzut de directivă, e vorba de mai 2019 uh, pentru țigări și tutun derulat. Um, cred că suntem uh, în grafic și respectăm deci calendarul previzional. Prioritatea noastră este ca sistemul să funcționează, să fie eficient în lupta împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun, să ne asigurăm uh, că lanțul uh, um, de furnizare a produselor din tutun este cel legal și care respecte reglementările. Avem nevoie de un sistem care să reflecte realitatea din lanțul de furnizare a produselor și uh, ține cont de nevoile autorităților de punere în aplicare. Am consultat uh, actorii interesați, am făcut studii de piață și ne-am întâlnit uh, cu participanții la sistem pentru a strânge informații tehnice și practice de la actorii interesați de la ONG-uri și pentru a informa legătura cu activitatea noastră de punere în aplicare. Subliniez faptul că decesante a asigurat respectarea obligațiilor noastre conform protocolului. Am avut interacțiuni doar cu industria producătoare, doar când, acolo unde a fost necesar și am publicat procesele verbale a tuturor reuniunilor. În paralel discutăm cu statele membre în mod regulat pentru a asigura că nevoile autorităților de pune în aplicare sunt uh, respectate de sistem. Ambele aspecte, deci funcționalitatea sistemului cât și um, aplicarea lui vor fi eficiente în asigurarea unui sistem eficient uh, de localizare cu măsuri proporționate cu obiectivul și ținând cont de nevoile IMM-urilor. Am încredere că măsurile propuse vor permite atingerea acestui obiectiv și uh, se vor dovedi și foarte eficiente din punctul de vedere al costurilor. Alt criteriu de eficiență va fi respectarea protocolului, uh, inclusiv a condiției de a ne asigura că sistemul de trasabilitate este uh, în totalitate sub controlul autorităților. Aceasta a fost o prioritate majoră a Comisiei încă de la început și toate opțiunile uh, luate în considerare sunt evaluate pentru a se asigura acest obiectiv. În ceea ce privește calendarul, am uh, publicat o planificare indicativă. Actele vor fi adoptate până la sfârșitul anului. Degesante are și o planificare internă detaliată și, după cum am spus, suntem în grafic. Continuăm să avansăm cu procedurile noastre interne și discuțiile cu statele membre și sperăm că proiectele legislative vor fi publicate și vor face obiectul unor consultări încă din această vară, conform agendei de lucru. Nu trebuie să uităm că nu e vorba doar de viitorul sistemului european aici. E foarte posibil ca și alte părți să uh, ia modelul de trasabilitate al Uniunii Europene în calcul atunci când vor face planuri de viitor. De aceea este cu atât mai important să ne asigurăm că standardele cele mai înalte uh, de eficiență uh, sunt puse în aplicare de Uniunea Europeană. Vă asigur că aceste considerații au stat la baza activității com- Comisiei în aplicarea articolului 15 încă de la început. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru cooperarea cu noi și Parlamentul, pot să spun că a jucat un rol crucial în crearea conștientizării importanței bunei um, în aplicare a protocolului de către Uniunea Europeană și voi răspunde cu plăcere la orice întrebări ale dumneavoastră legătură cu prezentarea mea de azi. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul doamnelei Margaret Hoffman, director de la OLAF. Vă mulțumesc, doamnelor președinte, și vă mulțumesc că m-ați invitat la această întâlnire deosebit de importantă ca să vă vorbesc despre faptul că noi suntem principalul director general care luptă împotriva comerțului ilicit în strânsă colaborare cu colegul meu de la DJ Santei, Martin Seners, pentru că ei se ocupă de uh, punerea în aplicare a dispozițiilor de tracking and tracing. Împreună facem în așa fel încât acest sistem și aceste dispoziții legislative să fie bine puse în aplicare. Ca și noi recunoaștem importanța acestei misiuni, pentru că trebuie să contrabalasăm nevoile părților interesante și vrem să avem un sistem de uh, urmărire și de depistare care să fie cât mai eficient cu putință. Ce am vrut să vă spun astăzi apropo de lupta împotriva traficului de uh, țigarete și a comerțului ilegal cu țigarete, vreau să vă dau o imagine mai de ansamblu. Să vedeți cam în ce stadiu ne aflăm cu măsurile luate. Este o provocare uh, uh continuă Nivelul comerțului ilegal rămâne deosebit de ridicat, la un nivel uh, absolut inacceptabil din perspectiva protejării sănătății, din perspectiva fraudei fiscale. În 2013 s-a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a avea măsuri suplimentare de luptă împotriva comerțului ilegal cu produse pe bază de tutun. Am avut și concluziile Consiliului din 2013 care au uh, încurajat luarea acestor măsuri. Am avut și un plan de acțiune cu 50 de acțiuni la nivel european și la nivelul statelor membre. Și acum am ajuns uh, la stadiul în care punem în aplicare acest plan de acțiune și așa cum s-a spus și în fața Parlamentului și în fața Consiliului, noi uh, am uh, evaluat progresele strategiei adoptate în 2013 și în mai anul curent am trimis un raport uh, de punere în aplicare, un raport adresat instituțiilor. Dacă pot să fac un rezumat a observațiilor din acest raport uh, de evaluare a punerii în aplicare, existau două secțiuni. Prima, care evalua progrese înregistrate din 2013 până în prezent, și cea de-a doua, care includea idei despre măsuri de adoptat pe viitor. Care sunt concluziile principale din acest raport? Noi Comisia, olaf și statele membre am reușit să ne îndeplinim obiectivul principal, și anume de a intensifica lupta împotriva comerțului ilegal cu uh, produse pe bază de tutun, atât la nivelul uh, uh, legislației, cât și la nivelul acțiunilor concrete pe teren. Cantitățile de țigarete confiscate a, a crescut de la 3,1 miliarde la 3,8 miliarde de țigarete. Olaful a um, contribuit pentru că a um, creat un birou de anchetă pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii din partea veniturilor și 1,8 miliarde de țigarete au fost confiscate în ultimii doi ani. La nivelul politicilor, Martin deja uh, va uh, prezenta ideile principale. Uh, Acțiunea emblematică din planul de strategie era să consolidăm cadrul legislativ prin adoptarea directivei privind produsele din tutun și odată cu semnarea și ratificarea uh, protocolului EFTC. Și suntem recunoscători Parlamentului pentru faptul că uh, au tratat foarte rapid uh, această ratificare de către UE a fost uh, uh, ratificarea a avut loc în iunie 2016 și vreau să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat. Totuși, trebuie să recunoaștem că acest cadru de reglementare, mai ales în ceea ce privește depistarea și monitorizarea, încă nu a intrat în vigoare. Protocolul EFTC nu este încă în uh, vigoare. Avem uh, Uh, de 36 de ratificări, deocamdată doar 4, avem nevoie de minim 40 de ratificări pentru ca protocolul să intre în vigoare, deci mai sunt 6 state care ar trebui să îl ratifice. Cum spunea domnul Seșer, noi uh, promovăm în mod activ ratificarea și punerea în aplicare a acestui protocol, lucrăm în o colaborare cu statele membre și cu statele terțe relevante și eu am sentimentul că toate aceste discuții dau roade și să sperăm că acest protocol va putea să fie aplicat înainte de sfârșitul anului 2018. Dați-mi totuși voie să subliniez faptul că dacă vrem ca acest protocol să fie cu adevărat funcțional, atunci uh, țările surse și țările de tranzit trebuie neapărat să facă parte dintre cele care au ratificat protocolul. Numai așa pot, poate să funcționeze acest mecanism de depistare și de urmărire. Și Um, acest protocol merge mână în mână cu dispozițiile pertinente din directiva privind produsele din tutun. Pe ansamblu, cred că s-au făcut bune progrese atât de partea legislativă cât și de partea acțiunilor concrete pe teren. Uh, din câte știți, comerțul ilegal și piața uh, ilegală uh, se schimbă mereu. Cum a spus și dumneavoastră, avem acum uh, Uh, acest uh, fenomen al țigaretelor uh, de tip light, care sunt foarte ieftine, e un fenomen care deja exista în 2013. Trebuie să ne adaptăm instrumentele pe care le folosim la evoluțiile de piață. Exista și rezoluția din martie 2016 de care noi ținem cont și pe plan intern Comisia uh, um, asigură un follow-up a raportului din luna mai. Uh, pentru a recalibra instrumentele și pentru a adăuga noi uh, uh, măsuri la cutia noastră cu instrumente. Nu vă pot da acum multe detalii, dar președinția estonă are de gând să uh, um, facă un proiect de concluzie al Consiliului uh, în ce privește raportul uh, Top Eco Bazându-ne pe consultările cu Consiliul, Parlamentul și alte părți interesate, ne așteptăm să existe un raport de follow-up uh, la raportul de punere în aplicare anul viitor, în 2018. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Pataleti. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la această dezbatere foarte importantă. Uh, în timpul acestei prezentări am să vă explic uh, ce înseamnă acest parteneriat uh, fără fumat și cum funcționează el. Aș vrea de asemenea să declar oficial că niciodată nu am primit niciun fel de fonduri sau vreo altă formă de ajutor de la vreo entitate comercială uh, apropo de uh, rezultatul uh, luptei împotriva comerțului ilegal cu produse din tuton. Și eu nu sunt deloc expertă în ceea ce privește mecanismul de tracking and tracing, dar îi înțeleg funcționarea și obiectivele. Pe scurt, Parteneriatul, coaliția fără fumat, um, este compus din 42 de organizații din 22 de țări. Avem parteneriate cu trei organizații internaționale, așa cum puteți să vedeți și pe acest slide. Activitatea noastră este motivată de faptul că Conținu, uh, consumul de tutun este o cauză de mortalitate care poate să fie evitată. Este riscul de sănătate care poate cu adevărat să fie prevenit. Și e vorba despre uh, riscul de cancer, de boli cardiovasculare uh, uh, și respiratorii. Și în plus știm că comerțul ilegal cu, pe bază de produse de tutun este folosit și pentru a Uh, cauza uh, deschiderea piețelor care nu sunt uh, încă accesibile pentru produsele legale bază de tutun și în același timp cauză multe pierderi finanțelor statel, statelor membre și nu numai. Ce înseamnă când ratez pădurea din cauza copacilor? Noi ne-am gândit foarte mult la um, acest sistem de depistare și urmărire. L-am citit, l-am analizat înaintea acestei dezbateri și ne-am dat seama că totul este foarte complicat. Uh, se, uh, am făcut o tentativă sinceră de a vedea cum va funcționa acest sistem. Bănuiesc că veți fi de acord cu mine că majoritatea cetățenilor uh, chiar nu vor percepe nimic. Deci principala întrebare este nu vi se pare că ratăm esențialul? Am ales această imagine că ratez pădurea din cauza copacilor pentru că am senzația că ne concentrăm pre, prea mult pe detalii și ratăm uh, ce este cel mai important. V-am spus, eu nu sunt specialist în acest sistem de tracking and tracing și atunci prezentarea mea se va concentra pe uh, lumea de vederea de ansamblu, deci pe pădure. Deci uh, Vă rog să uh, vă lăsați uh, duși de mână și să vă plimbați cu mine prin pădure, ca să vedeți care sunt principalele aspecte din acest dosar. Prima întrebare pe care ar trebui să ne o punem este următoarea. Care este scopul unui sistem de depistare și urmărire? Din câte înțeleg eu, acest sistem pentru produsele din tutun ar trebui să permită autorităților vamale să controleze și să monitorizeze produsele pe bază de tutun din întregul lanț de aprovizionare. Sistemul de asemenea ar trebui să permită identificarea punctelor de aprovizionare și de vânzare, astfel încât uh, produsele uh, fabricate în mod legal să nu ajungă totuși pe piața neagră și uh, să fie uh, comercializate ilegal. Uh, pentru că numai atunci uh, când ar exista un asemenea sistem s-ar plăti toate accizele. Știm că, de exemplu, Uh, British American Tobacco a uh, furnizat în cantitate excesivă propriile sale produse pe piața belgeană. Ce înseamnă că uh, fabricanții de țigarete contribuie la contrabanda cu propriile lor produse, așa cum s-a spus în 2014? Poate că ar trebui să ne uităm puțin înapoi și să vedem. Oricum, British American Tobacco a plătit o amendă din această cauză. Să ne aducem aminte de unde a plecat totul. În noiembrie 1999, guvernul canadian a dat în judecată companiile de tutun în fața tribunalelor americane pentru că existau dovezi că ei înșiși participau la contrabada cu țigarete. Și, de asemenea, uh, guvernul colombian a dat în judecată Philip Morris tot în fața tribunalelor americane pentru contrabanda cu țigarete. Și în, în anii 2000, Uh, statele membre și UE au dat în judecată uh, mai multe uh, companii de țigarete, Nabisco, Reynolds, pentru că i-au acuzat că Uh, obstrucționau supravegherea activităților lor de către guverne, uh, monopolizau preț, piața, fixau prețurile, deci nu respectau concurența și participau la um, finanțarea activităților teroriste și în plus făceau contrabandă cu țigarete în același timp cu, cum, și acestea erau livrate în același timp cu uh, stupefiantele. Și atunci cum s-a ajuns la semnarea acestui protocol internațional uh, pentru a permite lupta împotriva comerțului ilegal cu țigarete. Și Uniunea Europeană a fost lider în aceste discuții și negocieri și a trebuit să fiți foarte mândri de acest lucru. Acum ați putea să spuneți, ăsta era trecutul, ce se întâmplă în prezent. Eu am citit uh, o notiță din 28 iunie 2017, deci de săptămâna trecută, care a fost scrisă de președinția uh, grupului la, de lucru la nivel înalt a director general pentru VAM și scrie acolo că contrabanda de la principalii producători internaționali este mai puțin pro, proeminentă în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, aceste uh, uh, țigarete contrafăcute uh, în continuare uh, sunt vândute în cantități uriașe și ajung în um, uh, containere în Europa. Dar nu existau niciun fel de cifre. Acest slide este unul din 2011 și 2012 de la Organizația Mondială a Vămilor și arată că contrabanda cu țigarete fabricate legal este de fapt destul de mare, mult mai mare decât țigaretele contrafăcute și așa numitele cipuați. Acest slide acum este comic, dacă vreți. Vine de la o prezentare a uh, uh, PMI către acționari. Ei spun că din uh, trilioanele de țigarete vândute în China în 2013, doar 2% erau uh, contrafăcute. Oricum, vedem că cifrele pesim, cele mai pesimiste uh, raportate la nivel uh, global, uh, vedem că 7% dintre țigările vândute ilegal sunt contrafăcute, restul sunt fabricate pe cale legală. Dar o să spuneți că acestea sunt cifrele pentru întreaga lume, nu doar pentru UE. Deci să vedem care este situația în UE. Acesta este un rezumat a um, rapoartelor despre proiectele SAN și STAR și e vorba despre uh, datele pentru mai mulți fabricanți de uh, uh, tutun. Și în rezumatul acestui raport se dovedește că în jur 56% din uh, țigaretele fabricate legal sunt vândute în mod ilegal, potrivit datelor uh, fabricanților de țigarete ei înșiși. Indiferent de datele pe care le analizăm la nivel mondial sau la nivel european, vedem că rezultatele sunt destul de asemănătoare, că practic mai mult de jumătate din uh, țigaretele vândute ilegal, de fapt, provin de la fabricanții uh, tradiționali de pe piață. Și până la urmă, această poveste, în loc să fie o catastrofă pentru fabricanții de țigarete, s-a transformat într-un adevărat succes de imagine și uh, de, um, în ochii opiniei publice și aceste companii au ajuns să fie văzute ca și cum ar fi victima și o parte a soluției. Care a fost strategia uh, uh, industriei tutunului? ca să ne facă să ne creadă că acum uh, au mâinile curate. În ultimii 10 ani, industria tutunului uh, și-a prezentat eforturile, pentru că ei au vrut să arate că vor fi foarte atenți la tot ceea ce ține respectarea concurenței și uh, supravegherea contrabandei. De asemenea, au spus că propriul lor sistem poate să identifice Uh, uh, țigaretele și că asta era principala soluție pentru a împiedica contrabanda și comerțul ilegal. Și au spus că ei au devenit acum un adevărat partener în lupta împotriva comerțului ilegal. Însă, așa cum se vede, acest sistem Codentify pe care l-au creat fabricanții de țigarete, nu are cum să-și dea seama dacă o țigaretă este cu adevărat originală, chiar dacă uh, se Um, analizează în același timp o copie și originalul. Dar povestea nu se încheie aici. Industria tutunului e foarte bună, că trebuie să-și acopere urmele uh, și acum uh, vând acest sistem Codentify unor companii, așa zis, independente. Acum, cine promovează această soluție a inventată de industria tutunului? Puteți să-mi spuneți dumneavoastră? Cine poate să-mi spună? De exemplu, domnul Lechen, care stă aici lângă mine, poate să vi se pare că este o persoană independentă, însă el a mai promovat în trecut acest sistem de Codentify în uh, prezentări uh, trecute și dacă a făcut-o acum veți mai avea încredere în soluția pe care dorește să o promoveze. Sunt doar întrebări. Știu că îmi um, termin cele 10 minute și în încheiere aș vrea să spun pur și simplu că industria tutunului este implicată în continuare pe piața ilegală a produselor din tutun și chiar dacă este adevărat că uh, cantitățile confiscate sunt mai mari, vă întreb, dacă ai un incendiu în casa ta și ai o, o, o, un detector de fum Uh, pe ce faci? Uh, dezinstalezi detectorul de fum pentru că n-a mai avut loc un incendiu de mult timp în casa ta? Scopul acestui sistem ar trebui să fie de a fi un detector tot timpul activ. Comerțul ilegal, așa cum am aflat, este o problemă la scară mondială, care are nevoie de o soluție la scară mondială. Protocolul uh, EFTC este răspunsul. Orice organizație care promovează sistemul Codentify indiferent cât de bine se deghizează, ar trebui să fie uh, um, ignorată. Și Uniunea Europeană ar trebui să se asigure, să se asigure de faptul că uh, orice fel de manipulare din partea uh, fabricanților uh, trebuie să fie înlăturată și trebuie să existe o interoperabilitate a sistemului uh, de depistare și urmărire uh, atât în UE cât și în statele terțe partenere. Am vrut să vă dau câteva idei despre copace din pădure. Noi am vrea să ne asigurăm de faptul că definiția conceptului de identitate înseamnă că suntem independenți de industria tutunului. Și de asemenea vrem să ne asigurăm de faptul că contractele între industrie și um, companiile care gestionează datele vor fi revizuite după ce s-au semnat, semnat aceste contracte și de asemenea ne dorim să existe standarde pentru uh, um, caracteristici de securitate și numărul unii de identificare și că aceste standarde să fie legate între ele, deocamdată acest lucru nu este cu putință și atunci clonarea uh, este posibilă, dar dacă există o legătură, aceasta va fi imposibilă. Și de asemenea, trebuie să fie sigur că nimeni nu mai poate să se bucure de un monopol. Mulțumesc foarte mult! Îi va da domnului Lochel acum cuvântul și poate puteți să răspundeți și la întrebările doamnei Barteletti și de asemenea să uh, vă prezentați și uh, coaliția împotriva uh, comentului ilicit. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să le mulțumesc președinților celor două comisii pentru că m-au invitat să particip la această dezbatere. Cu mare plăcere, în numele Coaliției împotriva comerțului ilicit și în numele nostru vă voi prezenta cum stau lucrurile. Este vorba despre mm, urmărirea și localizarea produselor din tutun ca urmare a adoptării directivei privind produsele din tutun. Și aș vrea să mă refer la analogia realizată de doamna Berdeleti. Uh, Bertaletti. Și, uh, sigur, uh, eu sunt unul dintre copacii mari din pădure care acum se uită la un subiect foarte specific. Vă voi oferi, în primul rând, o imagine de ansamblu, foarte rapid. Uh, mă voi referi și la centrul de competență din care facem parte și apoi voi răspunde la câteva întrebări uh, pe care le-ați adresat. Motivul pentru care fac acest lucru este pentru că doresc să vă ofer uh, câteva idei și aș vrea să mă refer de asemenea și la subiectul urmărire și localizarea produselor. Haideți să vedem dacă funcționează. Acestea sunt întrebările uh, la care am fost rugat să răspund. În primul rând, în introducere, pentru cine lucrez. Atos este uh, un lider în transformare digitală, lucrează cam uh, 100.000 de persoane la nivel mondial. La noi, testez tehnologia acum, Bun, hai, am reușit. Suntem o companie de 12 miliarde uh, în uh, venituri anuale. Suntem considerați uh, lider mondial în ceea ce privește big data, uh, cyber tehnologie și alte domenii, precum și uh, platformele online. Rodline este o companie a noastră care procesează anual cam 6 miliarde ATM-uri și puncte de vânzare și uh, gestionează peste 100.000 de, de uh, cardă de plată. Deci avem uh, acest centru, Track and Trace, care se concentrează pe comerțul ilegal, pe contrabandă și uh, fraudă fiscală. ATOS, uh, la nivel mondial, și centrul de competență, în particular, reprezintă un furnizor de soluții IT independent. Asta înseamnă că nu avem propriile produse uh, sau software, ci suntem un uh, integrator de sisteme. Noi evaluăm uh, în mod regulat noi platforme de tracking și tracing și pornim de la cerințele clienților noștri publici sau privați. Încercăm să îmbunătățim această tehnologie pentru a uh, veni cu soluții potrivite. Și pentru a mă referi la ceea ce a spus doamna uh, Berteletti, noile tehnologii, respectiv toate tehnologiile, pot identifica orice sisteme de urmărire și localizare care se găsesc în uh, raza radarului nostru, evaluăm unde sunt avantajele care deservesc uh, interesele clienților noștri. ADN-ul industrial uh, este activul nostru cel mai important. Lucrăm cu o tehnologie foarte avansată avem o experiență mare în diverse sectoare industriale, începând cu produsele farmaceutice, tutun, bere, electronice, uh, piese de schimb, toate uh, fiind uh, amenințate de contrafacere și comerț ilicit. Încercăm să identificăm trendurile de piață și ne concentrăm pe inițiative precum Track and Trace 2020 și raportul aferent. Nu știu dacă sunteți interesați de rezultate, dar dacă da, vă voi transmite o copie. am uh, urmărit discuțiile referitoare la acest domeniu și am uh, urmărit și directiva privind fosfații și alte inițiative. A fost votată în 2014, uh, iar directiva privind produsele de tutun stipulează că sistemul de urmărire și localizare trebuie înființat până în mai 2019. Aș dori să vă atrag atenția că există o presiune foarte mare de timp pentru a adopta actele delegate. Este vorba despre un calendar clar de 18 până la 20 de luni pentru operatorii economici. Din punctul nostru de vedere, mulți nu vor reuși să-și adapteze uh, sistemele la timp, pentru că încă nu știu cum va funcționa uh, sistemul și ce trebuie să facă pentru a uh, fi complianți. Bun. Haideți să vedem uh, despre ce vorbim. Ceea ce s-a discutat se referă la contactele care s-au păstrat cu cei implicați. Este foarte important să se țină cont de obiectivele lor și de interese. Asta înseamnă că s-a păstrat legătura cu uh, ministerele implicate, ale sănătății, uh, de finanțe și de asemenea au fost uh, implicați și uh, actorii uh, care activează în acest domeniu am uh, păstrat legătura cu DigiSante și am încercat să ne întâlnim cu toți cei implicați pentru a prezenta perspectiva noastră. Am participat activ la reuniunile uh, și workshopurile cu stakeholderii uh, organizate de DigiSante. Sante. La întâlnirea cu stakeholderii din mai, s-au prezentat ultimele concluzii cu privire la opțiunile politice, ținând cont de sistemul uh, de urmărire și localizare. Pornind de la feedback și de la informațiile primite prin uh, rețeaua de contacte, am ajuns la concluzia că următoarele opțiuni preferate sunt viabile. Cine va face ce ei bine, opțiunea preferată se referă la modelul de guvernanță combinată. Acest model se bazează pe statele membre care aleg acele entități care vor fi responsabile de crearea și uh, selectarea identificatorilor unici care vor transmite apoi informațiile către depozite și către bazele de date. Aceștia sunt integrați la un anumit nivel și uh, apar în uh, sistem. toți operatorii economici trebuie să înregistreze și să transmită toate mișcările produselor de tutun în acest sistem de depozitare a produselor de tutun. Poate că sună tehnic, însă, din punctul nostru de vedere, modelul de guvernanță combinată pare unul sensibil și realist. Această generație, Code Generation, este uh, o variantă bună. În felul acesta se garantează independența față de fabricanți și uh, se oferă posibilitatea de a fi controlați de autoritățile de stat. Produsele pot fi de asemenea urmărite. Se pune accentul pe uh, această generație a identificatorilor unici din partea DigiSante. Uh, S-ar putea ca anumiți operatori economici să nu fie însă familiarizați cu toate aceste lucruri. Mulți uh, fabricanți vor copia anumite coduri. Realitatea este că orice cod poate fi copiat de către oricine. Securizarea codurilor vine cu bazele de date independente, care sunt prevăzute în modelul de uh, stocare. Trebuie uh, căutate astfel de modele. Este foarte important să existe o potrivire între cele două elemente. Bun. În ceea ce privește modelul de stocare a datelor, modelul combinat este de asemenea opțiunea preferată. Se bazează pe o federație de sisteme de stocare a datelor care se referă la managementul datelor și stocare. Fiecare sistem de stocare a datelor gestionează da date referitoare la uh, produse provenite de la un fabricant. Există un uh, sistem de supraveghere care oferă o imagine de ansamblu privind urmărirea și localizarea, pornind de la datele care sunt stocate local. Diferite state membre ar putea favoriza însă propriile sisteme de stocare a datelor. Pe de altă parte, fiecare stat membru ar putea avea uh, sisteme de stocare a datelor în paralel, însă nu considerăm că acesta ar fi un setup viabil, pentru că ar exista copii ale acelorași date, dar costurile ar fi mai mari. Viziunea Digisante de a oferi uh, un efect de leverage prin adăugarea unor capacități analitice este calea de urmat. În felul acesta va crește eficacitatea uh, activităților de implementare la nivel național și internațional. Credem că partea de analiză a datelor ar trebui să implice toate părțile care doresc să reducă contrafacerea și comerțul ilegal. ONG-ul, industria, toate părțile implicate împărtășesc această perspectivă. În ceea ce privește celelalte opțiuni politice, voi fi cât se poate de succint, spunând că credem că sunt rezonabile și pot duce la un sistem performant de urmărire și localizare. Încă un lucru, nu este clar care este elementul pe care îl ia în considerare legisante uh, pentru a finaliza legislația și care sunt uh, considerațiile de natură academică. Avem uh, două îngrijorări pe care le împărtășim cu legisante. Sperăm că vor fi abordate astfel încât sistemul să fie în final unul de succes. Modul în care Digisante securizează și se asigură că activitatea va funcționa am uh, observat că există notificări uh, de recunoaștere și acestea sunt uh, importante înainte ca operatorii economici să își transmită bunurile. S-ar putea să se ajungă la anumite blocaje în sistemul de logistică, pentru că la un moment dat pot apărea probleme. Sigur că totul este fezabil din punct de vedere tehnic, dar nu știm care ar fi valoarea adăugată, doar dacă nu cumva se înființează niște mecanisme de control. Cea de-a doua îngrijorare se referă la modul în care DigiSante uh, se va asigura că există o identificare unică, fezabilă, care să funcționeze. Acesta a fost sugerat uh, să fie un al doilea proces și, așa cum am spus la început, generația unică de identificare va fi controlată de către statele membre. Așadar, toate industriile, inclusiv tutunul, folosește GS1 și standardele uh, care există în acest domeniu pentru a se asigura uh, că funcționează comerțul. Codurile uh, vor fi folosite pentru cutii și paleți atunci când uh, se va face comerțul. Totul este reutilizat și există procese suplimentare care generează identificatori unici și care se adaugă la procesele uh, existente de business. În felul acesta apar și costuri suplimentare. S-ar putea ca IMM-urile să aibă de suferit și să nu poată îndeplini toate criteriile de complianță. Din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt fezabile, însă nu știm care ar fi valoarea adăugată, doar dacă nu cumva se introduc mecanisme de control care să fie uh, obiectivul nostru, de fapt, conform articolului 15. Și acum, ca să trecem la întrebarea uh, la care urma să răspund, Sistemul de urmărire și localizare în Uniunea Europeană urmează să rezolve anumite probleme. Se dorește înființarea unui astfel de sistem care să ofere o perspectivă cu privire la uh, producția legală a produselor din Uniunea Europeană. For the sole purpose of being smuggled into the EU market. Produsele de tutun ilicite uh, sunt produse în general în afara Uniunii Europene acest sistem va fi folosit pentru a urmări și localiza produsele din tutun. 80% din aceste produse ilegale sunt produse în afara Uniunii Europene și noi credem că sistemul poate funcționa și poate să le identifice. Dacă DigiSante se concentrează pe uh, facilitarea unui nou sistem care va uh, permite colaborarea cu alte țări, se va ajunge la o reducere a produselor ilicite și la urmărirea și localizarea lor și în afara Uniunii Europene. Suntem, mai presus de toate, experți în tehnologie, nu experți în comerțul ilegal. Care sunt șansele ca acest protocol să preia sistemul la care ne-am gândit? Sistemul Uniunii Europene trebuie să fie cât mai simplu și să se bazeze pe niște standarde deschise. Asta va permite altor țări să interacționeze ușor cu Uniunea Europeană. Un sistem simplu, care să fie ușor adaptabil, să se bazeze pe standarde deschise, nu oferă însă statelor vecine scuze tehnologice pentru a ă, nu ratifica protocolul de combatere a comerțului ilicit. Acesta ar putea fi un obstacol uh, numai în uh, calea răuvoitorilor. Deci, dacă vorbim despre un model care să se bazeze pe uh, opțiunea preferată, cred că toate părțile implicate, cărora le pasă de control, interoperabilitate, proporționalitate și eficiență, vor adera la acesta. În felul acesta, sistemul european de localizare și urmărire va oferi o perspectivă asupra lanțului de furnizare și ar putea fi un instrument puternic pentru statele membre de implementare a legii și de uh, luptă împotriva comerțului ilegal, mai ales dacă este vorba despre legătura cu instrumente analitice, informații și alte sectoare asemănătoare. Vă mulțumesc pentru informații! Vă președinte, mulțumesc tuturor uh, oaspeților noștri, uh, stimați uh, Deputați, mă întorc acum către dumneavoastră pentru întrebările și comentariile dumneavoastră, dar vă rog să țineți cont de timpul pe care avem la dispoziție, pentru că interesul este foarte mare pentru acest subiect. Toată lumea trebuie să aibă ocazia să ia cuvântul și, de asemenea, participanții noștri la acest panel trebuie să aibă posibilitatea să răspundă la întrebările și comentariile dumneavoastră. Am aici o listă de uh, deputați care doresc să intervină. Cine nu s-a înscris până acum, domnul Khan, vă rog să o facă acum. Domnul Salafranca, sunteți deja pe listă? Domnule Sani și noastră sunteți pe listă? În regulă. Bun, voi începe cu primul orator de pe lista mea, doamna Ayuso. Toată lumea are două minute la dispoziție pentru a interveni. Doamna Ayuso. Mulțumesc, doamnă președ... președinte, am să fiu succintă. Când discutăm despre directiva despre produsele din tutun, ne-am uh, dat seama că avem nevoie de un sistem de trasabilitate, dar acest uh, sistem nu trebuia să fie creat de către întreprinderile producătoare, ci de întreprinderi independente. Și acum uh, s-a creat acest sistem pe care noi îl doream. Eu nu sunt specialistă, dar mă îngrijorează faptul că sistemul de trasabilitate Uh, trebuie să fie interoperabil, uh, să fie eficient și să fie capabil să permite schimbul de informații cu țări terțe. Pentru mine acest schimb de informații este foarte important, mai ales când ne gândim la toate exporturile de produse pe bază de tutun. Îmi închipui că toate aceste obiective vor fi atinse datorită legislației secundare. Dar vreau să știu cine hotărăște care sunt companiile care vor face Um, această muncă de, uh, de trasabilitate, de urmărire și localizare și care sunt capacitățile pe care trebuie să le aibă statele membre. Vedeți mai puțin de două minute. Iusuf, uh, excelent Mulțumesc, domnule Iusuf, un exemplu excelent, uh, mai ales în ceea ce privește respectarea timpului. Dau cuvântul acum domnului uh, Paniu. Doamne, doamnelor președinte, vă mulțumesc mai întâi pentru organizarea acestei audieri. Sunt foarte mulțumit pentru că eu de mai mulți ani sunt președintele unui grup de lucru în Parlamentul European uh, uh, privind influența industriei uh, tutunului asupra produselor din tutun și sunt membru și în Comisia Envi și în Comisia pentru Control Bugetar, așa că mă bucur foarte mult că particip la această audiere. Am mai multe întrebări domnului Seșel și domnului Hoffman, în legă, domnului pe domnul Seșel aș dori să întreb următoarele lucruri. Se pare că putem urmări întregul lanț de, la, de producție și distribuție de la uh, frunza de tutun până la consumatorul final. Întrebarea este să ne orientăm spre adoptarea unui sistem cu adevărat exhaustiv de urmărirea produsului de-a lungul întregului lanț de producție și până la vânzare. Și apoi cred că este important ca și consumatorii să fie mult mai implicați. Acest lucru înseamnă că caracteristicile de securitate să fie vizibile, să poată fi verificate cu smartphone-ul, de exemplu, pentru a putea identifica instantaneu produsul. Ce părere aveți despre această trasabilitate care, după părerea mea, ar fi un instrument important care ar permite consumatorului să se informeze mai bine? și pe doamnei Hoffman aș dori să spun următorul lucru. După ce se face trasabilitatea la nivelul Uniunii Europene, după 20 mai 2019, um, cât de util este să continuăm uh, uh, acordurile de cooperare uh, cu Japan Tobacco și Imperial Tobacco. Cel cu Japan Tobacco expiră în 2022, al cel cu British Tobacco și Imperial Tobacco expiră în 2030. După ce vom avea trasabilitatea pe întregul teritoriu european, nu vom mai avea nevoie de acest acord uh, din 2004 între Comisie și Philip Morris International, de exemplu, pe care acum nu mai avem, dar care a existat pentru că puteam să facem această trasabilitate la inițiativa întreprinderilor. Vedem acum că ne orientăm spre un alt obiectiv și e cu atât mai bine. Mă mulțumesc foarte mult. Doamna Grostet are acum cuvântul. Mulțumesc. În legătură cu punerea aplicare articolul 15 și 16 din directiva prin produsele din tutun, cred că suntem cu toții de acord că este primordial ca sistemul um, de urmărire și trasabilitate să fie cu adevărat independent, așa cum s-a spus. Um, sistemul de generare de coduri și sistemul de imprimare a acestora trebuie să fie foarte sigure și controlate de autoritățile vamale naționale. Comisia trebuie să se asigure că auditorii, auditorii externi care controlează bazele de date sunt cu adevărat independenți și acest lucru înseamnă și că sistemul pe care îl vom crea va respecta toate dispozițiile protocolului OMS privind lupta împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun și trebuie să fim cu toții foarte atent, atenți la aceste lucruri. Sistemul trebuie să fie pus în aplicare la termen, în termenul prevăzut de directivă, deci avem încă puțin timp la dispoziție pentru a avea un sistem um, operațional care să nu se Uh, transforme într-un sistem exagerat uh, și doresc să-i denunț pe cei care uh, spun că avem doar alegerea între industria tutunului și o soluție unică în mâinile unui singur operator. Știu că presiunile sunt mari nu eu trebuie să hotărăsc ce operatori vor fi aleși, dar multe IMM-uri sunt vizate. Deci, întreb pe invitații noștri care este costul estimat al diferitelor ipoteze luate în calcul de comisie, cine va acoperi aceste costuri, autoritățile naționale, producătorii de tutun, ambii și în ce proporție. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc, doamnă Grostet, Și acum are cuvântul domnul Olveni. Thanks a lot. Mulțumesc, doamnă președinte. In, continui în limba mea maternă. Csak tagjaként, hát azért elég szélesen kell érte. În calitate de membru al Comisiei Envi, sunt de părere că trebuie să avem o perspectivă mai largă în legătură cu participarea noastră aici. Am ascultat cu interes cele trei prezentări și voi încerca să formulez întrebări concrete. Întâi, trebuie să fie clar că uh, spumatul nu va fi niciodată sănătos, indiferent ce facem, indiferent cât vorbim despre locurile de muncă și veniturile din impozite. Trebuie să subliniez acest lucru. Acum, întrebările mele concrete sunt următoarele. Cum poate Comisia să asigure din punctul de vedere al sănătății publice, că va crea un sistem care um, nu va elimina de pe piață producătorii mai mici și nu va consolida poziția producătorilor mari. Sunt uh, puse într-o situație de risc 7.000 de locuri de muncă și ce facem cu țările din afara Uniunii Europene. Țigările făcute pentru contrabandă vin mai ales din Ucraina, din Rusia și Belarus. Ce facem cu aceste țări? Comisia consideră, așa cum a spus doamna Grostet, că, produc, că povara asupra producătorilor mici trebuie să fie redusă? În ceea ce privește uh, protocolul de la uh, OMS, trasabilitatea este prevăzută pe 5 ani. Dar uh, și va, nu mai avem doar un an până în 2019. Nu crede Comisia că e nevoie de mult mai mult timp pentru ca producătorii mici să se pregătească, pentru că riscăm, dacă nu, să se piardă mii de locuri de muncă. Uh, thank you, thank you, Chair, and I'll keep it short. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnul președinte. Întrebările mele sunt legate de ceea ce a spus Comisia și anume că elementele de identificare vor fi produse de um, un uh, de o de un actor independent. Cum se va defini independența acestuia și cum putem să ne asigurăm că auditurile vor fi independente, având în vedere că cele patru firme de audit mare au toți clienți din industria tutunului. Grupul de experți privind comerțul incit cu tutun Uh, din cine e format, pentru că pe site-ul web uh, apar doar țările membre, dar am dorit să, fim, să știm cine sunt persoanele numite de statele membre pentru independența lor. N-am primit răspuns de la OLAF în legătură cu aceste persoane. Aș dori să știu cine sunt. Mulțumesc, domnul Șani. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat toate prezentările cu multă atenție. Și de când am intrat în sală, pot să spun că îngrijorarea mea a crescut. Am înțeles că există anumite termene foarte apropiate. Sunt de acord cu colegul Hölveni, care a exprimat preocupări în legătură cu respectarea termenelor, um, și anume anul 2019. Uh, termenul va sosin va veni foarte repede și de aceea întreb Comisia când are de gând să termine um, consultarea internă și va începe uh, consultarea publică în legătură cu actul de punere în aplicare. Întrebarea mea este simplă. Ce se întâmplă dacă majoritatea producătorilor, mai ales cei mici și a distributorilor, nu respectă regulile până la termen? Uh, vor fi forțați să intre pe piața neagră? Ce se va întâmpla? Și aș reveni la ceva ce a spus uh, reprezentantul Comisiei și anume că au consultat reprezentanții industriei um, și uh, cei din lanțul de distribuție. Um, și că acest lucru a fost absolut necesar. Eu cred că trebuie să, avem, să există mai multă încredere între um, participanții la piață. Dacă nu, riscăm colapsul întregului sistem. Și nu dorim acest lucru, dorim să evităm așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și invitațiilor noștri pentru prezentările lor. Am trei întrebări. Una dintre ele se referă la ceea ce a întrebat doamna Boylan. A fost menționat articolul 15, care stabilează un sistem independent de trasare și în articolul 15.8 se spune că producătorii trebuie să aleagă uh, firme independente pentru stocare. Cum putem să ne asigurăm că acești uh, auditori uh, și partenerii independenți sunt cu adevărat independenți? și aș dori să știu ce criterii vor fi folosite pentru a asigura această independență. La un moment dat, eh, doamna Letiletti a spus că sistemul trebuie să permită identificarea punctului din lanțul de um, furnizare în care produsele ajung eh, pe piața neagră. Statisticile arată că dacă arată că pe piața neagră există mai ales produ- ă, țigări produse legal, nu țigări contrafăcute. Aș dori să știu dacă ne pot da mai multe informații în legătură cu faptul dacă sistemul de transare al Uniunii Europene este făcut ă, să identifice această piață ilicită ă, cu țigări produse legal și ce statistici arată că avem instrumentele necesare pentru a face această trasabilitate. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Mazuronis. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru discuția interesantă și pentru informațiile date. Am câteva întrebări adresate reprezentanților Comisiei Europene. Întâi, ce măsuri a luat Comisia pentru a se asigura că punerea în aplicare a directivei pentru produsele din uh, tutun, mai ales a condițiilor de trasare, uh, trasare, nu creează bariere la exportul produselor din tutun făcute în statele membre ale Uniunii Europene. Partenerii comerciali au fost contactați pentru a verifica că nu se creează astfel de bariere sau există regimuri diferite aplicate um, produselor pentru export. Cum se asigură Comisia că sistemul european este compatibil cu celelalte sisteme din lume? Și în fine, e adevărat că Comisia propune crearea unei agenții europene care va centraliza uh, supravegherea distribuției produselor din tutun și dacă e așa, care vor fi competențele acesteia? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Sper că mi le veți da. Mulțumesc, domnule Mazuronis. Are cuvântul acum doamna Gardini. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trec direct la întrebări pentru că sunt de acord cu ce au spus colegii, mai ales colegii Hălveni, Grostet și Ayuso, care au spus deja multe lucruri cu care sunt și eu de acord. Și eu am impresia că atitudinea comisiei este foarte Uh, optimistă când spune că va respecta termenele <laughs> care sunt foarte apropiate. Eu sunt preocupată în legătură cu rezultatul la nivel de eficacitate și sustenibilitate când lucrurile sunt făcute așa, în grabă. Aș dori să știu pe ce date reale își bazează acest optimist comisia. Uh, și sunt foarte preocupată de acest uh, posibil sistem de trasabilitate care pare uh, să fie ca un fel de sistem de monopol. Și eu cred că um, sistemele de monopol nu respectă libera concurență și libera participare la furnizarea de servicii, principii de bază ale Uniunii Europene. Avem nevoie de sisteme de trasabilitate bazate pe standarde deschise la costuri sustenibile și, uh, și pentru operatorii mici. Cred că sunt elemente esențiale mm, care trebuie respectate, pentru că dacă nu, nu se respectă pur și simplu ordinea comunitară. Uh, apoi, când particip la întâlniri pe aceste teme în Italia, observ că contribuția cea mai interesantă pentru a lupta împotriva comerțului licit este uh, cel al uh, vămilor. Aș dori să știu dacă Comisia a discutat cu serviciile vamale pentru a primi idei și contribuții concrete din partea lor. Mulțumesc, care cuvântul domnul Con. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să adresez și eu câteva întrebări succinte. Înainte să încep activitatea la Parlament, am fost uh, auditor fiscal, de aceea cunosc un pic cum stau lucrurile și cred că statele membre uh, au o responsabilitate de asumat în ceea ce privește angajamentul lor în acest domeniu. Schimbul de date, uh, mai mult personal, accelerarea procedurilor în statele membre, toate acestea trebuie um, completate și trebuie să vină în adăugare la acest sistem. Apoi, întrebările mele referitoare la termene. La Consiliul privind sănătatea au existat uh, mai multe obiecții în ceea ce privește respectarea termenelor de către statele membre. Și, de asemenea, procedurile privind uh, aceste produse la începutul perioadei, deci din 2019. Thank you very much, Mr. Salaf. Domnul Salafranca. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu fumez, dar m-a interesat această dezbatere și ca și alți colegi aș vrea să mă concentrez pe tema calendarului. Pentru că dacă toate aceste măsuri intră cu adevărat în vigoare în mai 2019, care vor fi consecințele pentru consumatori și pentru piața produselor din tutun, pentru că totul se va schimba până în 2025, deci vreau să știu care sunt planurile comisiei și vreau să știm exact ce măsuri vor lua pentru a respecta uh, calendarul, pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului. Și cum a spus și doamna Iuso, acest mecanism trebuie să fie eficient, să garanteze interoperabilitatea sistemului și mai ales trebuie să aibă efecte antimonopol. În această ordine de idei, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să stabilească niște standarde internaționale care apoi să fie adoptate și de alte regiuni este motivul pentru care nu cred că trebuie să stabilim un sistem complex sau excesiv de scump, ci să fie și un sistem ușor de copiat în alte regiuni. Mi se pare de asemenea că trebuie să ne gândim și la impactul asupra ocupării. Nu știu dacă Comisia uh, s-a gândit la aceste puncte. Și în plus, să ne gândim dacă nu am putea avea un proiect pilot, având în vedere că pentru unele produse aceste măsuri sunt uh, iminente. Și așa cum a spus și doamna Gardini, vreau să știu care este părerea conferinței directorilor generale al vămilor pe această temă, pentru că ei sunt cei care se află pe linia întâi. Mulțumesc. Madame Zoma. Mulțumesc, doamna Zomar. Mulțumesc, doamna președinte. Mă alătur și eu antevorbitorilor mei. Nici eu nu am înțeles foarte clar cum până la sfârșitul anului acestuia vom putea să adoptăm uh, acest document cu toate detaliile sale aici la Parlament, document care încă nu există. Și mă întreb dacă Comisia intenționează să facă ceva așa rapid numai pentru a respecta termenul sau dacă se gândește eventual să prelungească termenul de implementare sau să introducă o fază de test. Nu pot să-mi imaginez că termenul pentru implementare poate să fie respectat în aceste condiții. Și cred că ar trebui să profităm acum de ocazie și să ne gândim la aceste lucruri, respectiv la o eventuală modificare a termenului. Apoi, termenele, uh, apoi standardele internaționale. Uh, domnul Salafranca s-a referit la acest lucru și mie mi se pare un aspect important. În uh, domeniul comerțului există deja sisteme de trasabilitate pentru, să spunem, um, produsele din pește și acestea funcționează. Și mă întreb dacă Comisia s-a gândit vreo clipă să folosească astfel de sisteme existente deja, să le trateze ca pe cele mai bune practici și, pornind de la aceste sisteme, să Uh, pornească într-o trasabilitate. Bine, mie nu mi se pare așa de nosim, uh, stimată colegă, dacă e vorba de pește sau de produse din tutun, până la urmă tot aia este. Și mă întreb dacă trebuie să avem de face cu un nou sistem de urmărire și trasabilitate și dacă trebuie cumpărat hardware nou sau putem să folosim deja uh, hardware-ul pe care îl avem deja. Și aș vrea să știu dacă Comisia se gândește ca rezultatele proiectelor pilot din diversele state membre să fie utilizate sau să tragă niște concluzii din aceste proiecte. Iar apoi, ultima întrebare se referă la o definiție. Directiva privind produsele de tutun prevede ca toate, uh, ca toți participanții economici, toți operatorii economici implicați, înainte în acest lanț să fie implicați în sistemul de urmărire și localizare. Punctul de vânzare este definit ca acel loc în care produsele sunt puse la dispoziția consumatorilor. Mulți dealeri uh, folosesc depozite centrale pentru produsele lor. Filialele în sine însă sunt uh, excluse ca prime puncte de vânzare de către sistem. Și eu cred că aceasta ar putea duce la confuzie. Aș vrea să știu dacă Comisia ar putea să clarifice lucrurile, respectiv dacă depozitele uh, dealerilor sunt considerate și ele ca făcând parte din acest lanț înainte de punctul de vânzare. Președinte, mulțumesc, doamna Kallenbach. Întrebarea mea este foarte scurtă. Voiam să întreb dacă și dacă da, care sunt experiențele cu introducerea sistemului track and trace în uh, domeniul medicamentelor uh, care necesită rețetă. Pentru că cu peștii nu prea pot să-mi imaginez cum stau lucrurile, dar în domeniul medicamentelor aș putea să văd o paralelă. Uh, now, Madam Grasle, I want to give you the floor to ask your question. Doamna Gresle, vă dau cuvântul pentru a vă pune întrebările și pentru a prezida mai departe ședința. Mulțumesc! Eu am fost puțin dezamăgită de prezentarea dumneavoastră. M-am gândit că o să ne spuneți ceva mai multe despre ceea ce este planificat. Pentru noi este important, pentru că dacă nu suntem atenți, atunci uh, fiecare chioșc, fiecare punct de vânzare a tutunului, fiecare dealer unic, va fi, uh, se va trezi cu un sistem uh, complicat și scump și cred că vor arunca cu pietre în noi dacă nu suntem atenți. Așadar, vreau să știu dacă în ceea ce privește acest sistem vorbim despre un sistem interoperabil cu standarde deschise și în cât de departe s-a ajuns. Comisia este în contact cu secretariatul, uh, astfel încât secretariatul să poată interveni și uh, să fie compatibil ceea ce se face aici cu FCDC-ul. Și către Olaf am o întrebare. Sunteți implicați în aceste idei referitoare la track and trace și în uh, structurarea concretă a acestei organizații? V-ați referit la 3,8 miliarde de țigări care au fost confiscate din 2013 încoace. Câte erau țigări originale, câte erau produse originale dintre acestea? Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Madam Chair. Um, if I could uh, answer... Da, voi răspunde la întrebări, doamnă președinte. Mai întâi, în legătură cu calendarul, Comisia, bineînțeles, este conștientă de faptul că termenul este strâns. Așa cum am spus, obiectivul nostru și suntem în grafic, subliniez, este să adoptăm actele necesare până la sfârșitul anului și astfel vom oferi suficient timp pentru punerea în aplicare și, conform regulilor pentru mai bună reglementare, planul nostru este să publicăm proiectele acestor acte legislative înainte de adoptare timp de patru săptămâni și obiectivul este să o facem la sfârșitul verii. Deci vor fi multe informații disponibile și înainte de adoptării. Doresc să amintesc de asemenea că termenul din 2019 se aplică țigărilor. Pentru alte produse din tutun produse de, de producători mai mici, perioada de tranziție este până pe 20 mai 2024 cealaltă problemă um, abordată a fost problema crucială a independenței. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că există criterii clare și comune de selectare și aprobare a părților terțe independente. Independente înseamnă independente de uh, industria producătoare de tutun, conform protocolului și avem de gând să includem uh, o serie de criterii de bază în proiectele de legislație pe care le discutăm încă cu statele membre, dar e foarte posibil să se concentreze pe o serie de factori, cum ar fi evaluarea entită- independenței entităților de uh, Um, industria tutunului la nivel juridic, de or, organizațional și financiar, inclusiv interesele uh, gestionarilor entităților. Deci există um, condiții foarte clare de independență. Aceste criterii vor asigura aplicarea unor standarde uniforme în, în evaluarea independenței în toate cazurile. În ceea ce privește costurile um, care vor fi suportate de IMM-uri, am acordat multă importanță acestor aspecte în evaluarea de impact uh, și în evaluarea propunerilor noastre și doresc să asigur pe toată lumea că um, distribuitorii nu vor trebui să aplice condiții uh, Uh, prea stricte pe lângă registrarea lor în scopuri de identificare pentru a evita concurența inechitabilă din partea unor distribuitori legali. Costurile au fost uh, evaluate cu atenție în evaluarea de impact și pot să vă spun că vom demonstra foarte clar că prețul unitar va fi foarte scăzut. Deci prețul pe pachet va fi aproape neglijabil. Deci, eficiența din punctul de vedere al costurilor va fi foarte ridicată. S-a pus întrebări în legătură cu țările terțe. Într-adevăr, aceasta e o problemă de către cu care Uniunea Europeană dorește să se asigure că cât mai multe țări din lume vor aplica, vor adopta, vor ratifica și vor pune în aplicare protocolul. Acesta este un element crucial pentru că este singura noastră speranță că la nivel global vom avea un sistem uh, fiabil pentru a lupta împotriva comerțului ilegal. Cred că acționând rapid, hotărât și arătând uh, cum se pot face acest lucru, putem încuraja țările terțe să adopte măsuri similare sau cel puțin compatibile. Bineînțeles, suntem uh, în uh, strânsă legătură cu secretariatul protocolului și dorim să ne asigurăm că tot ce facem respectă prevederile protocolului și uh, va fi astfel compatibil cu orice alt sistem adoptat de alte țări. Dar este foarte important să acționăm cât mai rapid pentru că astfel vom răspunde multor probleme tehnice pe care le-ar putea avea țările terțe. Așa cum s-a spus, domeniul de aplicare a sistemului este, sau obiectivul sistemului este să, detașeze, să se detecteze momentul în care un produs trece din lanțul de furnizare uh, legal în cel ilicit. Dar, bineînțeles, datele care vor fi disponibile vor putea fi folosite în diverse scopuri. Discutăm acest lucru cu statele membre și pot să dau un exemplu. Statele membre vor fi mai bine capabile să identifice schimbările neașteptate care au loc la nivel de distribuitor uh, sau uh, de comerciant, uh, deci dacă se schimbă un model. Acest lucru este foarte complicat de făcut astăzi, aproape imposibil, dar sistemul va permite acest lucru, deci va fi un instrument eficient pentru a lupta împotriva țigărilor făcute pentru contrabandă. Am, fost în, am avut contacte strânse cu toți actorii interesați. Bineînțeles, am aplicat cu atenție provocările articolului 5.3 eh, din protocol care reglementează interacțiunile între organele de reglementare și industria tutunului, dar acest lucru nu înseamnă că industria tutunului sau alți actori interesați eh, nu au, fost, eh, nu au putut să-și exprime punctul de vedere să-și transmită contribuția. Procesul a fost unul foarte deschis și transparent și cred că toată lumea poate să recunoască acest lucru. Am avut contacte strânse cu autoritățile, autoritățile de punere în aplicare, pentru că evident că trebuie să creăm un sistem care să ajute aceste autorități. Și am primit uh, uh, informații foarte utile de la uh, serviciile vamale și de la alte autorități. Și contactele cu acestea continuă. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă mi-a scăpat ceva, vă rog să-mi spuneți. Doamna Bufman. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, primit și eu câteva întrebări uh, la care doresc să răspund. Voi trece acum uh, la limba engleză. Mai întâi, cred că era o întrebare de la domnul Parnio apropo de cele trei acorduri cu companii de tutun, dacă aceste acorduri trebuie să continue sau nu odată ce sistemul track and trace va fi funcțional. Așa cum ați arătat pe bună dreptate, domnule Parnio, aceste trei acorduri sunt în vigoare și nu doar Comisia este parte contractantă, ci și toate statele membre. Aceste acorduri expiră în 2022 și respectiv 2030. În ce privește sistemul de tracking and tracing, cum a fost deja afirmat aici, dacă ne uităm doar la directivă, sfera de aplicare a acestui sistem este limitată la teritoriul UE. Noi am avea nevoie de un sistem la scară mondială, de aceea protocolul uh, um, FTC este foarte important așa cum a spus și Martin Seșel. Acest sistem de urmărire și localizare, dacă ar funcționa numai pe teritoriul UE, nu ne-ar ajuta să identificăm contrabanda la uh, graniță. S-a vorbit despre o perioadă de tranziție de 5 ani, deci va dura ceva timp pentru că acest uh, sistem să funcționeze. Acordurile cu industria au o sferă de aplicare mondială. Bine, depinde, bineînțeles, însă de cota de piață a fiecărui fabricant de cigarete. Dar poate e și mai important să spunem că aceste acorduri au, au un alt regim juridic și alte măsuri lupta împotriva spălării banelor, uh, măsurile de due diligence și așa mai departe. Un ultim lucru pe care aș dori să-l adaug în acest context este că în toate acordurile există o clauză, și anume că dreptul comunitar are întietate față de dispozițiile din respectivul acord. Deci, fabricanții întotdeauna au trebuit să se conformeze cu dispozițiile legale din UE și, și la nivel internațional. A doua întrebare. A fost pusă de mai mulți deputați, și anume în ce măsură autoritățile vamale sunt implicate în discuții. Răspunsul este da, aceste autorități sunt implicate în uh, grupurile de lucru relevante de la Consiliu. Cred că am avut o întâlnire în urmă cu 10 zile cu directorii generali uh, de vămi în um, formatul de la Consiliu și am discutat uh, uh, cu dumnealor și am răspuns la întrebările lor împreună cu colegul de la DJ Sante. Am primit o altă întrebare apropo de uh, comitetul uh, cu privire la um, exportul tutunului. S-a spus că numele nu au fost comunicate de Olaf. Noi avem un comitet de experți care funcționează în condiții de transparență totală, se întâlnesc de două ori pe an. Noi conducem aceste grupuri sunt experți din uh, statele membre. Nu există niciun fel de interese private, e doar o întâlnire cu experți uh, trimiși de statele membre. Și statele membre își numesc delegații și ei, acești delegați nu sunt neapărat tot timpul uh, aceiași, depinde de statele membre pe cine doresc să trimită. Ultima întrebare de la doamna Greslă. Ați menționat cele 3,8 miliarde de țigarete confiscate, cifră pe care am menționat în introducere. Și vreau să subliniez un aspect aici. Găsiți aceste cifre și în raportul din mai 2017. Potrivit statelor membre, datele din 2013 8 din 10 țigări confiscate erau țigări fabricate legal, dar în scopul de a fi vândute ilegal. Și atunci când Olaf a facilitat această confiscare a țigaretelor în ultimii doi ani, mai mult de 90% dintre țigările confiscate erau astfel de țigări uh, fabricate legal, dar uh, în scop de contrabandă. De aceea spunem că acest fenomen încă există și din experiența noastră fenomenul a luat amploare. Uh, uh, we are noi suntem DJ Santa și suntem uh, serviciul de top, suntem cei care gestionează acest exercițiu, sigur, nu suntem Master of Universe. The exercise and we are associated dar suntem un serviciu asociat uh, și lucrăm cu Digitaxul de la Comisia Europeană, deci participăm la întâlnirile între servicii și sperăm și martie la fel că vom fi implicați în consultări atunci când vor trebui adoptate aceste acte de punere în aplicare. Încă nu le-am primit, dar abia așteptăm să lucrăm pe ele împreună cu DJ Sante și alte servicii de la Comisie uh, implicate. Mulțumesc! Ja, vielen, Dank. Sie haben jetzt Mulțumesc! Pe bună dreptate ați subliniat odată în plus cât de important este aspectul internațional uh, care depășește granițele Uniunii Europene. Doamna Gardini a spus că nu ați răspuns la întrebarea cu privire la monopol. Vă rog frumos să încercați să răspundeți și la aceasta. Întrebarea referitoare la faptul dacă doriți, uh, respectiv dacă se va evita într-adevăr un monopol sistemic prin actele delegate. Yes, that is our intention. Uh... Aceasta este intenția noastră, spune domnul Seșel. Vrem să stabilim criterii și să permitem uh, o concurență în aplicarea acestor criterii. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da. Ja, Frau, Frau Barteletti. Doamna Bertaletti, vă rog, aveți cuvântul. Well, I actually am not quite sure. Nu știu dacă mi s-au adresat direct uh, vreo întrebare. Vreți să reacționez la ultimul comentariu? M-a frapat faptul că mulți deputați au făcut comentarii despre termenul limită. Termenul limită este important, însă poate că e și mai important să ne asigurăm de faptul că acest sistem este cu adevărat bun și chiar dacă ați întârzia puțin intrarea în vigoare, credeți că ar fi sfârșitul lumii? Știind că acest sistem pe care îl constituim va servi de model pentru restul lumii. Deci, sincer, eu nu înțeleg de ce vă pasă atât de mult de calendar. Ja, danke für eine gewisse Lässigkeit. Mulțumesc pentru această relaxare de care dați dovadă. Domnule Le Pen, vă rog. Eu, um, I'm just gonna... Mulțumesc. Am să afirm în calitatea mea de tehnician care ascultă o discuție politică, pot să vă spun că sunt foarte entuziast. Este primul sistem de acest tip care se aplică unor produse care se vor mișca foarte rapid și va trebui să ne permită să identificăm uh, potențiale amenințări poate să fie un bun instrument pentru a lupta împotriva comerțului ilegal, dar nu poate să uh, combată orice fel de metodă de contrabandă sau de comerț ilegal, pentru că altfel sistemul nu va funcționa. Așa uh, vedem noi companiile de IT relația noastră cu clienții pentru un astfel de sistem. Mulțumesc, spune doamna Vălean, mulțumesc frumos pentru că ați participat la această dezbatere. Mulțumesc, doamnă Greslă pentru inițiativă. Subiectul a fost interesant. Cred că am avut nevoie de această discuție și cred de asemenea că trebuie să ne dăm suficient timp ca să creăm un sistem uh, uh fiabil și care să servească de model pentru restul lumii. Vă rog să rămâneți în sală pentru următorul schimb de opinii. Ja, vielen Dank an die Mitglieder des Umweltausschusses. Mulțumesc membrilor Comisiei Envi și tuturor celor care au intervenit. Doresc să continuăm pentru că suntem uh, sub, presiunile timp, sub presiunea timpului. Uh, trebuie să ne aplecăm uh, asupra raportului special 33 pe 2016. Este vorba despre mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Raportoarea este doamna Kadenbach. Iar uh, prezentarea raportului va fi susținută de domnul Vesberg, membru responsabil al Curții de Conturi Europene. Avem timp până la 12.40, 12 apoi uh, interpreții vor ieși în pauză. Așadar vă propun să începem imediat. Domnule Vesberg, aveți cuvântul. Please, Mr. Vesberg, you have the floor. Thank you. Domnule Vesberg, aveți cuvânt. Okay, I it's a bit confusing here, but I stop. Sunt puțin derutat aici, dar încep oricum. Este plăcerea mea să vă prezint raportul special în ce privește mecanismul european de protecție civilă pentru a răspunde la uh, um, catastrofele naturale din afara UE și pentru faptul că a fost uh, eficient. Președinta roagă colegii să ia loc uh, și vorbitorul îi roagă pe cei din jurul său să se deplaseze. Totul a început cu solicitarea domnului comisar Stilianides. Noi am vrut să trimitem un mesaj și să spunem că instituțiile nu sunt blocate într-un mod rigid și că lucrează în mod eficient pentru a eficientiza politicile Uniunii și că uh, protejează și interesele cetățenilor europene. Așa cum s-a menționat în raport, catastrofele naturale pot să se întâmple oriunde, oricând și au un impact uh, considerabil, indiferent dacă sunt dezastre uh, um, naturale sau datorate activităților uh, omenești. Și noi chiar putem să influențăm ce se întâmplă pe teren prin intermediul programelor puse în aplicare de comisie, de organul executiv. Și comisia și-a luat foarte în serios rolul de coordonare a acestui uh, uh, mecanism de protecție civilă de când a fost el creat în 2014 și s-a creat și o facilitare de coordonare la care participă uh, ONU, țara afectată, UE și, bineînțeles, instituțiile europene. Eu vreau să vă transmit principalul mesaj în calitatea mea de raportor pe acest raportor special. Comisia a fost foarte eficientă în coordonarea acțiunilor uh, uh, pentru a răspunde catastrofelor naturale din afara granițelor UE. Noi am examinat trei situații unde au avut loc uh, catastrofe naturale. Bosnia-Herzegovina în mai 2014, Uh, epidemia de Ebola în Africa Occidentală în 2016 și cu tremurul din Nepal din 25 aprilie 2015. Pentru fiecare din aceste dezastre s-a activat mecanismul de protecție civilă. Acesta a fost uh, activat foarte rapid și s-au trimis echipe la fața locului care au facilitat coordonarea cu echipele locale. Rolul de coordonare al Comisiei a fost consolidat prin faptul că s-au difuzat foarte bine informațiile. Departamentele de la Comisie și-au făcut foarte bine treaba și s-au coordonat și cu alte organe europene și non-europene. De asemenea, uh, a luat măsurile necesare pentru a garanta tranziția în zonele în reconstrucție în o colaborare cu ONU. V-am spus că întotdeauna există loc de mai bine și în ceea ce privește funcționarea acestui mecanism de protecție civilă, uh, Curtea de Conduri consideră că uh, e nevoie de mai multă muncă de evaluare. Noi am făcut recomandări în ce privește uh, planificarea în timp, anumite trăsături acestor intervenții și cu privire la raportare. Este uh, convingerea mea că odată cu aceste mici ajustări, Comisia va uh, întări și mai mult eficiența acestui instrument foarte val, uh, valoros care permite statelor membre uh, să uh, reacționeze rapid în caz de catastrofă naturală pe teritoriul UE și mai ales în afara teritoriului UE. Mulțumesc, acum îi dau cuvântul doamnei Kadenbach. În primul rând, uh, doresc să mulțumesc și eu, uh, în calitate de raportoare. Uh, în bine, ești întotdeauna mulțumit atunci când primești un raport din partea Curții de Conturi, care, în mare parte, spune că s-a lucrat foarte bine și chiar excelent. Și că acest mecanism de protecție împotriva catastrofelor în afara Uniunii Europene este totalmente funcțional. Un alt punct pe care doresc să îl accentuez este disponibilitatea Comisiei care a fost dispusă să țină cont de recomandările făcute de Curtea de Conturi. Este foarte important să se acționeze rapid și coerent, pentru că consecințele nu au fost văzute numai în ultima vreme în Uniunea Europeană, ci acțiunea corentă și rapidă ajută uh, oamenii și evită multe distrugeri, precum și prejudicii economice. Noi cu toții uh, dorim și este pentru noi important ca uh, Comisia să se simtă sprijinită în uh, eforturile sale. Resursele, resursele financiare, mobilizarea și selecția experților uh, trebuie în continuare susținută, astfel încât țările afectate să beneficieze de ajutor cât mai rapid posibil. Așadar, salutăm înființarea acestor puncte de contact pentru protecția împotriva catastrofelor de la fața locului. Un alt punct important care trebuie accentuat este introducerea uh, acestui uh, corp uh, european uh, care a dus la îmbunătățirea colaborării cu voluntarii. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2016. Și sigur că am observat cât de eficient este un astfel de mecanism și în contextul crizei Ebola. Trebuie uh, să depunem eforturi și să ne străduim astfel încât orice uh, povere administrative nenecesare să fie evitate. În acest context, uh, dacă lucrurile funcționează bine, toată lumea are de câștigat și nu se ajunge la diverse tergiversări, respectiv la prelungirea suferinței anumitor oameni sau la alte probleme financiare. O rugăminte, statele participante ar trebui să beneficieze de mai multe mijloace, nu doar financiare, ci și materiale, și de uh, expertiza experților. Toate acestea ar trebui să ajungă în aceste uh, puluri pentru uh, voluntari, pentru a, se poate, pentru a se putea reacționa mai rapid la astfel de situații de catastrofă doresc să mulțumesc și, de asemenea, uh, mă bucur de colaborarea cu statele membre, care a funcționat uh, destul de bine. Este o chestiune de comunicare internă, pe de o parte, care a funcționat de data aceasta foarte bine. Și în această privință doresc să subliniez că noi, deputații, am putut să cunoaștem IRCC-ul personal și să constatăm cât de bine se lucrează acolo. Și în acest sens uh, vom mai veni cu câteva puncte pe care le vom sublinia în mod expres. Dar până una alta doresc să mulțumesc pentru munca foarte bună care este prestată și pentru disponibilitatea Comisiei de a prelua atât de rapid propunerile, pentru că multe termene au fost deja uh, depășite și uh, sigur că este nevoie de a se acționa foarte rapid. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Este un raport foarte interesant al Curții de Conturi, cu uh, exemple, cu studii de caz interesante care ne ajută să înțelegem cum stau lucrurile. Am fost adesea uh, la fața locului pentru a vedea cum uh, se uh, cheltuiește uh, asistența pentru situații catastrofale și, într-adevăr, Comisia are experiență în acest domeniu. Dăm acum cuvântul domnului Salafranca. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte succint. Vreau să spun că suntem foarte mulțumiți de documentul de lucru pe care l-a scris doamna raportor. De asemenea, suntem mulțumiți și de raportul Curții de Conturi. Comisia, într-adevăr, a facilitat coordonarea reacțiilor la situațiile de catastrofă naturală, de data aceasta în afara granițelor UE, dar este totuși o, um, alocare de fonduri din bugetul european uh, care trebuie analizată cu toată atenția pentru că este utilă și pentru Uniunea Europeană. Uh, activarea mecanismului de protecție civilă a ușurat coordonarea uh, intervenției pe teren a diferitelor state membre. A fost o muncă cuprinzătoare pe care a depus-o Comisia Europeană și am văzut cum um, acționează Comisia și în momentul în care se uh, ajunge la faza finală a acestei intervenții. Ca totul în viață, uh, întotdeauna e loc de mai bine. Ne referim mai ales la uh, termenul în care se intervine. această operațiune a fost eficientă, dar am putea să intervenim și mai rapid și de asemenea să putem să mobilizăm mai repede experți pe teren, să existe mai multe mijloace uh, bugetare și să uh, renunțăm la obstacolele administrative care nu ne fac decât să pierdem timpul și să continuăm cu acest uh, schimb de informații foarte important între statele membre și ONU, care este principalul actor pe plan mondial care uh, intervine în situații de criză și să facem și o muncă de prevenire a acestor catastrofe naturale, iar munca de prevenire este prevăzută în filozofia întregului mecanism. Comisia a lucrat foarte bine, raportoarea de asemenea, și să vedem cum putem să îmbunătățim un mecanism care deja funcționează foarte bine. Mulțumesc, domnul Faria, vă rog. Zic eu? Zic. Nu am de unde. nu merge nici la mine. Ce? Acum, nu. Nu merge. Microfonul meu este portocaliu. Acum. Nu merge franceză. Deci eu că și eu Eu nu pot să închid microfonul. Haideți, azi acum aud, dar e jumătatea frazei. Nu, nu mai pot să pornesc. Nu pot să deschid eu. Avem din nou probleme tehnice. Uh, sistemul se blochează în mod, uh, în mod regulat în sală. Microfoanele se aprind uh, mai multe deodată și nu funcționează corect. Reluăm. Ne auziți acum? Ne auziți? Bun. Mulțumesc. Puteți să reluați în portugheză. Da, prefer în portugheză. După cum am spus, chiar dacă este un raport care se referă la catastrofele din afara Uniunii Europene, cu un mecanism uh, um, care este folosit în cazul catastrofelor din Uniunea Europeană, bineînțeles, nu am putut să reacționez 45 de minute după ce statul meu membru, Portugalia, a acționat mecanismul, Uniunea Europeană a intervenit la nivel local pentru a ne ajuta să luptăm împotriva incendiilor, catastrofa cu care ne-am confruntat luna trecută. Atunci când Uh, trebuie să criticăm comisia, o criticăm, dar și când trebuie să o lăudăm, trebuie să o facem, pentru că comisia a avut un comportament exemplar și în numele Portugaliei, în numele portughezilor, mulțumesc comisiei pentru toate eforturile uh, pentru că grație uh, coordonării sale am reușit să salvăm vieți, chiar dacă, din păcate, 64 de persoane au decedat în urma acestei catastrofe. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această indicație cu privire la acest dezastru recent care a avut loc în Uniunea Europeană. Dau acum directorul general, uh, domnul Stuart David, cuvântul din partea DGECO. Thank and... Mulțumesc foarte mult, uh, stimați colegi. Mă bucur să fiu aici, alături de dumneavoastră, ținând cont că există și un uh, răspuns atât de pozitiv. Este o cooperare foarte bună cu coordonatorii europeni și mulțumesc și uh, raportoarei pentru comentariile sale întotdeauna există loc de îmbunătățire, recunoaștem acest lucru, um, facem acest lucru și în răspunsul nostru formal și ne angajăm pe această cale. Observațiile pe care le-am auzit, care au fost exprimate, reflectă propriul nostru, uh, propria noastră dorință de angajament pentru că noi știm că ceea ce facem aici, într-adevăr, face diferența pentru oamenii din Europa și din alte părți ale lumii. Deci, în calitate de birocrați, dorim să ne asigurăm că ajutorul pe care îl oferim este efectiv și rapid. În acest sens, aveam câteva uh, recomandări care se regăseau în, uh, curtea, în raportul Curții de Conturi. Am început să le implementăm și, dacă îmi permiteți, voi spune câteva cuvinte despre acestea pentru că este important să câștigăm timp în uh, etapele timpurii de răspuns. Directorul meu uh, de managementul uh, acestor crize a participat la reuniuni ale DEVE și ale altor comisii din Parlament în această dimineață, evaluând mecanismul general și această recomandare specială din partea Curții de Conturi ne-a făcut să ne trezim, aș putea spune, și să înțelegem că trebuie să fim vigilenți și să înregistrăm cât de rapid putem să acționăm. Anul acesta am constatat uh, că anumite mecanisme de activare, respectiv modul în care am uh, acționat din punct de vedere operativ, a fost uh, de o anumită natură și este foarte important să reacționăm, să constatăm că echipele au fost, de exemplu, în Chile, pe teren în într-un interval de timp de 48 de ore. Deci statele membre sunt cele care furnizează capacitățile uh, experții și trebuie să recunoaștem acest lucru, pentru că numai, com, nu numai comisiile Euro, Comisia Europeană și coordonarea acesteia, respectiv uh, modul uh, în care coordonează ea, reprezintă răspunsul la situațiile respective condoleanțe pentru toate viețile care au fost pierdute în Portugalia, însă, um, da, trebuie să vorbim și despre intervenția din Portugalia. Ne-a fost solicitată asistență prin uh, mecanismul de protecție civilă uh, al Uniunii Europene la 4.45 dimineața pe 18 iunie, într-o duminică. Și cred că cei dintre dumneavoastră care au uh, vizitat centrul nostru de coordonare la răspuns uh, știu că uh, monitorizarea este una importantă, pentru că până la șapte dimineața în acea zi, guvernul din Franța venise deja cu o ofertă de a transmite uh, elicoptere care să uh, se lupte împotriva incendiului și uh, sigur că lupta împotriva incendiului trebuie în asemenea cazuri trebuie reacționat foarte rapid. Într-o jumătate de oră, colegii din Italia au oferit de asemenea um, astfel de avioane uh, de luptă împotriva incendiilor și alți colegi, cei din Spania și ei, au reacționat foarte, um, foarte rapid, oferind capacități de combatere a incendiului. Deci, în uh, interval de o zi, capacitățile de luptă împotriva incendiului de la vecini din Europa au fost activate și uh, au existat zboruri uh, care uh, au oferit uh, soluții de combatere a incendiului. A fost o activare importantă și de partea noastră am făcut ceva ce a fost uh, subliniat în raportul domnului Kadenbach și anume au fost uh, chemate toate serviciile, toată lumea care trebuia să fie prezentă. Deci în acea duminică în care ni s-a solicitat ajutorul, uh, ne-am gândit imediat că este nevoie de uh, capacități suplimentare, de măsuri de prevenție suplimentare și uh, am făcut acest lucru lucrând împreună. Am investit de asemenea în măsuri pe termen lung, în recomandări pe termen lung, mai ales în cele specifice referitoare la cum să dezvoltăm mai bine așa numitele uh, sisteme de informare și comunicare în astfel de situații, astfel încât ele să devină mai prietenoase cu utilizatorii și să ofere mai mult sprijin statelor membre atunci când sunt utilizate de către acestea. Am reactivat rapid grupul de uh, lucru pentru utilizatori și am pus uh, pe picioare un plan pentru a ne asigura că toate cererile de finanțare a transporturilor sunt uh, acoperite. Ne-am angajat să uh, facem funcționale toate procedurile administrative, pentru că noi birocrații nu ne dorim să avem atâta birocrație și încercăm, respectând cadrul legal, să găsim căi de uh, facilitare a procedurilor administrative, iar finanțarea uh, acestor transporturi este un rezultat, uh, o realizare importantă a noastră. Am introdus uh, un sistem de transmitere a acestor cereri standardizat pentru pregătire, pentru prevenirea măsurilor. Am căutat căi de plată a experților care vin și se alătură echipelor noastre deci multe uh, măsuri uh, de simplificare a birocrației în administrație care să grăbească răspunsul nostru. Au mai fost subliniate câteva puncte în raport, dar nu voi mai intra în detaliu pentru că știu că a fost o dimineață foarte lungă pentru dumneavoastră. Însă suntem pe deplin implicați în activitatea noastră. Ne-am împărțit în planificare și în mintea noastră în uh, lucruri pe domenii uh, care se referă mai întâi la prioritățile imediate, lucruri la care putem reacționa acum, rapid, iar uh, apropiindu-ne de finalul perioadei legislative, uh, sigur că ne aplicăm asupra lucrurilor care pot fi schimbate acum. Vom uh, veni însă cu o evaluare și la final. În septembrie, de asemenea, vom uh, veni cu un răspuns la solicitările dumneavoastră. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! dau în final cuvântul domnului Vesper pentru a încheia. Comentarii? Nu. Am. Um, um, I have now for little... Nu am uh, prea multe comentarii, unul singur. De șase ani lucrăm la ceea ce numim la Curtea de Conturi uh, Ehm, ne ocupăm și de așa numitele activități externe ale Uniunii Europene și eh, de-a lungul acestor ani am constatat că sunt multe probleme de coordonare. Poate că coordonarea este cea mai mare problemă eh, pe care am identificat-o în toate rapoartele mele sau în aproape toate. Acesta este un exemplu opus. Coordonarea funcționează foarte bine și cred că ar merita să încercăm să ne dăm seama de ce aici coordonarea funcționează atât de bine și nu funcționează la fel de bine în alte părți ale acțiunii externe ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Visul controlului bugetar uh, este cât se poate de clar, se transformă într-un exemplu de bune practici. Doamne Kadenbach, da, voi, vreau să mă alătur și eu ultimelor două propoziții. Este ceea ce îmi doresc întotdeauna din partea Curții de Corturi. Rapoartele, fie că sunt rapoarte obișnuite sau speciale, e bine să nu reprezintă doar un document de reflexie asupra lucrurilor pe care putem să le îmbunătățim, ci să fie tratate și ca un uh, exemplu de cele mai bune practici. Și în felul acesta să ne asigurăm că instituțiile noastre și Uniunea Europeană uh, se îmbunătățește, evoluează spre mai bine în toate sectoarele. Președinta, mulțumesc. Cu acesta am încheiat uh, sesiunea din această dimineață. Le mulțumesc interpreților pentru că ne-au oferit un pic mai mult timp. Vom uh, continua cu ședința noastră la 14.30, însă fără interpretare, pe tema politica imobiliară a Serviciului European de Acțiune Externă, un uh, raport de follow-up. Așadar, 14.30, pentru că trebuie să mai discutăm și despre alte lucruri. Avem Cae SAE a primit un termen de un an anul trecut termenul a expirat și trebuie să revenim uh, asupra uh, a ceea ce s-a obținut cu privire la birourile supradimensionate de la New York și Washington. Încheiem și vă urez poftă bună tuturor. Mulțumesc, doamnă Volean, pentru participare.